Good afternoon, bună primidi. Bună ziua tuturor. Îi mulțumesc Comisarului pentru Inovație Moedaș care se află aici cu noi. Împreună am organizat acest eveniment legat de strategia noastră de Parlament al cetățenilor pentru a discuta cu cei 2700 de participanți despre viitorul inovării și al cercetării în Europa. În fața provocărilor științifice, dar și în fața globalizării. Europa a fost în avangardă în aceste domenii ale inovării și cercetării. Astăzi, China și alte țări din Orient, din Asia, sunt pe cale să devină protagoniștii principali în acest domeniu. Trebuie să reacționăm pentru a încerca să apărăm economia europeană, dar de asemenea pentru a ne proteja identitatea și munca în Europa. Cum am spus în uh, sesiunea plenară, Parlamentul European este foarte implicat în consolidarea programelor de inovare și cercetare. Pe 14 noiembrie, plenara a adoptat primul proiect de buget și acest proiect de buget este un mesaj puternic transmis Comisiei Europene în favoarea cercetării. Parlamentul European este convins că programul Orizont Europa, care ia locul programului Orizont 2020, fostul program cadru de cercetare, așadar acest nou program Orizont Europa trebuie să beneficieze de o finanțare de 120 de miliarde de euro, deci cu 20 de miliarde mai mult decât în propunerea Comisiei și 40 de miliarde mai mult decât ceea ce reprezintă finanțarea programului actual Orizont 2020 pe 21 noiembrie, în legătură cu același subiect, Comisia ITRE, comisia care se ocupă cu industria, a uh, votat în mare majoritate, cu 60 de voturi pentru și unul împotrivă, programul Orizont Europa, propunând în același timp diferite modificări. Comisia introdusese un instrument pentru întreprinderile mici și mijlocii, uh, uh, aproximativ 2 milioane și jumătate de euro și în pilonul numărul 2, provocările globale și competitivitatea industrială au fost adăugate cu trimiteri de asemenea la agricultură și la spațiu. În clusterul societate inclusivă au apărut evenimente legate de creativitate și siguranță, între 1,8 și 4 miliarde de euro în plus pentru a promova inovarea și cercetarea la nivel regional. După cum vedeți, Parlamentul se implică 100% pentru o strategie politică care trebuie să permită întregului nostru sistem să devină mai competitiv și care trebuie de asemenea, și ați văzut diferite exemple în acest sens, să îmbunătățească calitatea vieții în Europa. Am avut ocazia să spun în fața Consiliului European că este vorba despre o alegere politică, nu este o alegere tehnică, nici strict economică sau financiară. Suntem de părere că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru întreaga Uniune Europeană reprezintă o prioritate. Astăzi am dat mai multe exemple în acest sens care demonstrează cât de bine întemeiată este această alegere și aceste rezultate ne întăresc convingerea. Înainte să trecem la întrebările dumneavoastră, vreau să-i dau cuvântul domnului comisar Nuades, căruia îi mulțumesc pentru implicare, pentru participarea activă la organizarea acestei zile dedicate cercetării și inovării. Vă rog, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt uh, foarte bucuros că președintele Parlamentului European a pus în vârful agendei de priorități știința și inovarea. Și acest lucru nu este de azi de ieri, pentru că l-am cunoscut pe domnul președinte Tajani cu mult timp în urmă, pe vremea când era comisar uh, și apoi când era parlamentar, era cum este președinte. De fiecare dată se gândea de faptul că dacă vrei să creezi locuri de muncă, trebuie să investești mai mult în inovare și știință. Acesta este un semn politic foarte important. În mod normal spun că mă duc peste tot în Europa și vorbesc cu prim-ministri și cu șefii de guverne și șefii uh, de consilii local cât de importante sunt inovarea uh, și uh, știința și aș vrea să văd mai mulți șefi de stat și de guvern discutând despre acest lucru, astfel încât faptul că anul acesta am reușit să organizăm acest lucru în Parlamentul European împreună cu președintele este foarte important. Cele două aspecte ale acestei conferințe. Primul se leagă de legătura cu cetățenii. Cum îi punem în legătură pe cetățeni cu știința? Dacă uh, cetățenii nu înțeleg ce facem, nu vor accepta să meargă mai departe pentru că își vor spune unde se duc banii mei? Și atunci trebuie să le spunem această poveste, este important nu doar pentru noi, trebuie ca și oamenii de știință să le spună această poveste. Acesta este unul dintre punctele importante de astăzi, și anume faptul că trebuie să spunem această poveste. Uh, al doilea aspect se leagă de inovare, un lucru despre care știu că domnul președinte Tajani îl consideră partea vieții lui. Cum transform noutățile în produse? Este vorba despre libertatea inovatorilor să facă lucruri. De aceea sunt foarte încântat și de asemenea foarte smerit că mă aflu astăzi aici la această conferință și că l-am alături pe președintele Tajani care oferă asemenea sponsorizare și are această, acest aspect în, vârstă, în vârful lipsei de priorități. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Avem întrebări? Vă rog. Vă rog să vă prezentați. Sunt de la televiziune elvețiană. Domnule comisar, cred că înțelegeți italiana, așadar uh, vă voi pune întrebarea în italiană și îmi puteți să răspunde în ce limbă doriți. Comisia a făcut condiții mai dure pentru participare la Orizont Europa pentru ă, țările terțe, țările din al patrulea grup, țările care nu fac parte dintre țările candidate sau din politica de vecinătate. Comisia Industriei din Parlamentul European a adăugat elemente suplimentare săptămâna trecută. Știu că acest lucru nu are nicio legătură cu o atitudine împotriva Elveției, dar nu aș vrea să vorbesc doar despre Elveția, vreau de asemenea să vorbesc despre Marea Britanie pentru o țară ca Marea Britanie, care este un important centru de cercetare și care riscă să fie în afara Uniunii Europene după Brexit, cum vedeți participarea acestor țări așadar la viitorul cercetării și inovării în Europa? Mulțumesc! Una dintre direcțiile politice pe care am susținut totdeauna în propunere a fost ca programul să fie deschis către toată lumea și să avem uh, asocieri cât mai deschise, deci nu trebuie să ne gândim doar la grupuri de țări, trebuie să ne gândim la lumea întreagă și să privim către țări precum Canada sau Noua Zeelandă. Și astfel, toată ideea a fost să creăm o propunere corectă. Și, bineînțeles, acum suntem în miezul discuțiilor între Parlament și Consiliu și uh, comisia se află la mijloc. Deci aceste discuții vor fi foarte importante pentru lucrul pe care îl menționați în ceea ce mă privește. Dacă mă uit în urmă, cred că importanța acestor asocieri este esențială pentru inovare și știință în Europa. Dacă vorbim despre Elveția sau Israel sau Norvegia. Așadar, înțeleg întrebarea pentru că în momentul de față suntem în mijlocul negocierilor dintre instituții. Nu voi dezvolta prea mult pe această temă, dar știți care este viziunea mea politică în acest sens. Programul trebuie să fie deschis și trebuie să fie ciclic, astfel încât când, dacă ne deschidem programul către alții și ei să se deschidă către noi, să fie o atitudine de reciprocitate. Deci în această direcție vom merge. Dacă vă uitați la propunere, este foarte corectă uh, pentru toate țările pe care vrem să le avem alături. Okay. Is there any other question? Mai sunt și alte întrebări? Vă rog. Bună ziua. Hovida Marinie de la uh, Viața Liberă, ziul Viața Liberă întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de importante pentru economia europeană cum aveți de gând să aduceți cercetarea și inovarea mai aproape de acest tip de întreprinderi? Cred că este important să consolidăm întreprinderile mici și mijlocii și prin inovare și cercetare Cred că este de asemenea important să uh, folosim următorul buget uh, pentru care toate comisiile au votat, dar putem folosi și alte instrumente pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii. Basel 3, de exemplu, este unul dintre cele mai importante instrumente pentru accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii și, de asemenea, pentru inovare și cercetare este important de asemenea să consolidăm pachetul COSME pentru internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii și de asemenea pentru accesul la capital. Cred că următorul an este în următorul an este important să protejăm acest act privind uh, afacerile mici. Trebuie să-l punem în aplicare. Uh, când eram uh, comisar, am lucrat din plin pentru punerea în aplicare a acestui act și cred că trebuie să facem același lucru uh, pe viitor, să ne gândim la micile întreprinderi. Este o prioritate pentru noi. Există 24 de milioane de IMM-uri în Europa. Trebuie să le protejăm. În marea lor majoritate lucrează în interiorul țărilor lor. Uh, trebuie să lucrăm în Europa și în străinătate. Este de aceea foarte important să deschidem ușa inovării și cercetării și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Parlamentul European ține foarte mult la acest lucru. Nu știu dacă domnul comisar dorește să adauge ceva. Nu, uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru sprijinul pe care l-ați acordat vorbind despre noul Consiliu de Inovare European uh, în discurs, care este un punct unic unde vom avea aceste instrumente specifice pentru IMM-uri pentru a le da mai multă libertate. Cred că am avut instrumente care acționau de sus în jos. Le spuneam companiilor ce să facă și uh, acest Consiliu European al Investițiilor uh, pe care domnul Tani l-a susținut în discursul său se referă exact la acest lucru. Să lăsăm pe acești inovatori să vină cu idei și pur și simplu să-i sprijinim și să nu le punem prea multe întrebări, să nu-i trecem prin prea multă birocrație. Mai puțină birocrație, mai puține indicații, ci mai degrabă să-i ascultăm. Aceasta este o parte a propunerii. Very well, thank you. Foarte bine, mulțumesc. Ultima întrebare, vă rog. Mulțumesc Domnule președinte, spuneați în sesiunea plenară că este important să punem în legătură pe cetățeni cu instituțiile europene și subliniați faptul că faptul că avem cetățeni astăzi aici este foarte important, dar întrebarea mea este ce facem cu ceilalți cetățeni care nu și-au permis să vină la Bruxelles? Cum pot să înțeleagă ei instrumentele pe care aveți de gând să le puneți în aplicare? Cred că treaba mea este să le explic cetățenilor europeni ce facem. Strategia dinainte de campania electorală legată de uh, munca Parlamentului European în favoarea cetățenilor europeni. Există și o pagină de web cu informații pe regiuni legate de activitatea noastră. am deschis sesiunea plenară pentru acest parlament al cetățenilor. Cred că această întâlnire este a 10-a sau a 12-a. Am avut multe întâlniri cu ușile deschise către cel mai important punct. Astăzi discutăm inovarea și cercetarea. În trecut uh, am discutat despre turism, despre Africa, despre migrație. Am avut multe întâlniri. Acum, înainte de alegerile europene, trebuie să informăm pe cetățenii europeni în legătură cu importanța votului. Și pentru asta trebuie să le explicăm activitatea noastră. Și acesta este scopul pe care vrem să-l atingem cu această campanie. Suntem foarte, foarte implicați. Este treaba mea. Nu e ușoară. Trebuie de asemenea să ne schimbăm modul de exprimare, Este important să folosim mult mai bine rețelele sociale, Twitter, Facebook, Instagram. Și trebuie să vorbim cu tinerii, cu noile generații. Ne străduim din greu și pe rețelele sociale pentru a avea o comunicare mai bună.